Bună ziua, colegi. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este declarația Comisiei cu privire la alegerile în Parlamentul European din 2014. Vreau să vă amintesc că la această dezbatere nu este prevăzută o procedură